va baza pe ceea ce a realizat deja programul IPJAS pentru întărirea sistemului uh, justiției penale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Dali. În încheierea dezbaterii au fost înaintate per total șapte propuneri de rezoluție. Cu aceasta dezbaterea este încheiată, iar uh, votul va avea loc după următoarea dezbatere. Urmează acum dezbaterea privind situația minorităților etnice în Iran. Dau cuvântul mai întâi raportorilor acestui text și primul este domnul Pașca. Un minut. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, reprezentanții politici ai Iranului au uh, o problemă clară în respectarea drepturilor omului și drepturilor minorităților. Trebuie să cerem uh, autorităților din Iran să respecte drepturile minorităților de a-și utiliza propria limbă în uh, public și în privat, um, să le respecte dreptul de a-și exercita propria religie, să le cerem să pună capăt persecuțiilor. Este un lucru deosebit de important pentru că dacă administrația iraniană continuă să Uh, pe același drum arogant, în ciuda dezaprobării Europei, uh, lucrurile nu se vor îmbunătăți. Mulțumesc, domnule Pașca. Urmează acum domnul Tavares două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul uh, pe care îl dezbatem sunt minoritățile etnice din Iran. Situația acestor oameni este dificilă și devine tot mai rea. Dacă este să analizăm situația politică, din start lucrurile sunt dificile în ceea ce privește majoritatea persoană iraniană și la alegeri am putut constata că și aici rezultatele au fost falsificate. Pentru minorități, situația este și mai rea. Există multe minorități etnice care sunt oprimate într-un mod de neimaginat. Există oprimare politică, iar sistemul juridic și judiciar este foarte nedrept cu uh, minoritățile etnice. Femeile din cadrul minorităților sunt tratate și mai rău pentru că femeile oricum sunt uh, afectate de un tratament negativ în Iran, iar situația este cu adevărat îngrijorătoare. În plus, nu trebuie să uităm că și pedepsa capitală este practicată în mod periodic. Și asta pentru infracțiuni care au legătură cu orientarea sexuală. Cred că aceste practici ar trebui să ia sfârșit și devine cu adevărat necesar să protejăm minoritățile etnice. Însă nu putem spera că guvernul iranian va face acest lucru. Sperăm însă că Iranul știe ce face și că Iranul știe că noi dorim ca acest tip de comportament să ia sfârșit. Pentru că ceea ce se face în domeniul educației, siguranței și așa mai departe, pune bazele acum pentru ceva ce va fi dat înapoi ulterior de către minorități. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tavares. Urmează pentru un minut doamna de Kaiser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 Mulțumesc, domnule președinte. Populația iraniană este formată din uh, jumătate numai persani. Cealaltă jumătate este reprezentată de etnii diferite și uh, uh, Comitetul împotriva discriminării rasiale a Națiunilor Unite în 2010 a subliniat deja fenomenele de excludere a acestor minorități, fenomene deosebit de importante. Este vorba despre minoritățile azere, curde, turce și turcmene, precum și de minoritatea baloș. În uh, rezoluția noastră ne ocupăm de o minoritate micuță, minoritatea Akvas, este numai o mică parte din vasta uh, hartă etnică a Iranului. Uh, în, uh, există un grup al tinerilor care se reunește în fiecare an. Uh, în 2011 se pare că aceste manifestații au condus la 15 morți și uh, mai mulți răniți. Um, în acest an s-a înregistrat un mort și mai mulți răniți, iar în Uh, rezoluție vorbim despre șase uh, awazii care sunt acum în închisoare în așteptarea unui proces. Însă informațiile sunt deosebit de greu de uh, colectat cu privire la aceste persoane pentru că ele circulă numai pe rețelele sociale. Însă cred că prin numirea acestor persoane și prin faptul că solicităm o judecată corectă facem un lucru important. Mulțumesc, de Kaiser. Acum are cuvântul un minut și jumătate. Domnule comisar, dragi colegi, se poate spune că toți iranienii sunt uh, reprimați și trăiesc într-o cultură de violență de stat în fiecare zi. Această realitate tristă a Republicii Islamice nu trebuie să fie Uh, subminate de negocierile pe probleme nucleare care încep săptămâna viitoare. De fapt, mulți cred că schimbările în Iran trebuie să vină de la poporul iranian și drepturile omului sunt o chestiune strategică și nu pot fi un uh, element de comerț în legătură cu programul nuclear într-un joc de sumă zero. Asta subliniază și situația minorităților etnice din Iran, care continuă să fie discriminate și hărțuite. Demonstranți pașnici sunt aruncați în uh, închisoare după niște procese care nu îndeplinesc niciun standard internațional și tratamentul prizonierilor din Iran este bine cunoscut pentru asprimea sa tortura, violurile și execuțiile sunt practici curente, practici pe care continuăm să le condamnăm pe baza credinței noastre în universalitatea drepturilor omului, dar mai important, cerem autorităților iraniene să-și respecte propriile angajamente din Constituția lor femeile non-persane se confruntă cu o dublă discriminare pentru că sunt și femei și membre ale unei comunități marginalizate și există legi care le limitează drepturile lor. Cerem autorităților iraniene să elibereze toți activiștii care au susținut pașnic drepturile minorităților și să respecte drepturile minorităților etnice de a-și folosi limbile în uh, public, în public sau în privat și mai ales să aibă educație în limbile minoritare conform Constituției Islami- uh, Republicii Islamice Iran.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 a fost uh, asasinat uh, un um, profesor iranian de etnie curdă deosebit de cunoscut, iar uh, asasinul său a fost condamnat la numai trei ani de închisoare. Este vorba despre cazuri de persoane care au fost acuzate de apostazie, au fost acuzați că au renunțat la propria lor religie și că au comis blasfemii. Astăzi, legea islamică permite autorităților iraniene să facă ce vor ele. În Iran există trei minorități uh, religioase, dintre care mm, evreii și creștinii, dar în plus există minorități etnice cum sunt uh, curzii, baloșii, turcii, turcmenii, ele nu sunt minorități religioase recunoscute și uh, membrii uh, acestor minorități nu pot să își exercite uh, dreptul uh, religios. Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Acum câteva zile, curții din Iran au comemorat a doua aniversare a moar- morții tinerei Farsad Kanga, o învățătoare tânără de 31 de ani care a fost ținută patru ani în uh, închisoare și a fost torturată pentru că ar fi fost inamica lui Allah. De asemenea, a existat un proces la Oazi, uh, șase arabi care au fost acuzați de lipsă de respect față de Allah. Crima lor a fost că apăreau, apărau drepturile minorității uh, de care aparțineau și comemorau crimele care fuseseră provocate împotriva acestei minorități la o altă manifestație anterioară. Așa se întâmplă cu toate uh, Uh, minoritățile din această țară, Dahaia, Zahi, Baluci și toate celelalte. Nu e bine să faci parte într o minoritate culturală sau religioasă din Iran. Nu e bine să fii femeie în Iran. Nu e bine văzut să... Nu e bine să trăiești în Iran, unde numărul execuțiilor uh, pare să se accele, să crească în mod accelerat, din ce în ce mai mulți fiind minori ce executați. Așadar, noi uh, dăm și mai multe rezoluții. Cu ce scop? de a da mai multă încredere uh, tuturor până la data următoare. Toți știu că autoritățile iraniene nu, mai, nu le pasă, iertați-mi expresia. Dar totuși, că, cred că sunt și măsuri mai utile. De exemplu, uh, uh, nu, nu vorbim de uh, condamnarea în Turcia la 10 ani în închisoare doamnei Lela Zahana, care totuși a primit un premiu Saharov. Mulțumesc, doamna Vergia. Urmează domnului Wojciechowski un minut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Este într-adevăr foarte trist faptul că Iranul, o țară cu așa o istorie frumoasă și îndelungată, o cultură frumoasă, o țară importantă, este guvernată în acest moment de un regim care nu respectă drepturi fundamentale ale cetățenilor săi. Un regim care are aspirații foarte îndepărtate în ceea ce privește energia nucleară și puterea nucleară. Un regim care este împotriva creștinilor și împotriva altor uh, minorități etnice. Cred că ar trebui să reacționăm la acest lucru. Nu putem face mare lucru, pentru că autoritățile iraniene sunt uh, rezistente la orice tip de critică, însă, cel puțin ar trebui să spunem stop, iar uh, Parlamentul European ar trebui din când în când să repete că nu vom tolera acest tip de comportament. De asemenea, trebuie să sprijinim opoziția iraniană. Asta cred că ar trebui să facem pentru a face presiune asupra regimului din Iran. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Wojciechowski. Aceștia au fost autorii. Acum urmează oratorii numele grupurilor parlamentare. Domnul Poselt, un minut. Domnule Posselt, aveți cuvântul. Domnule președinte, Iranul de multe ori uh, este înțeles ca o unitate șiită. Iranul este însă un stat care este multietnic și are și o ordine multireligioasă. Există aici minorități creștine care uh, au un statut foarte bun, însă alte minorități sunt urmărite și persecutate, cum ar fi azerii sau creștinii armeni. Musulmanii uh, care nu sunt șiiți și ei au de suferit. Uh, foarte multe uh, minorități etnice și religioase. De aceea, noi trebuie să percepem Iranul în diversitatea sa și să ne asigurăm că minoritățile religioase sunt protejate și susținute acolo. Și uh, spre deosebire de antevorbitorul meu, sunt de părere că periodic trebuie să ne preocupăm de Iran și cred că acest lucru este, este rezonabil. Am făcut acest lucru și cu blocul estic și central și iată că astăzi avem o Europa centrală și de est liberă. Și sunt convins că și în Iran vor exista pe viitor minorități religioase și etnice care vor putea trăi pașnic uh, și coabita pașnic în Iran și vor deveni partenerul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Poselt. Urmează acum doamna Oiuland, un minut. Mulțumesc! Încălcarea drepturilor minorităților din Iran uh, nu sunt niciun fel de surpriză. Um, situația devastatoare a drepturilor omului din această țară a fost prezentată și dezbătută deja în repetate rânduri în Parlamentul European. Uh, cerem autorităților din Iran să elimine orice formă de discriminare și le uh, cerem, le solicităm să permită integrarea religioasă și să elibereze, să elibereze pe militanții uh, care acum sunt închiși din păcate știm că această situație persistă deja de mai mulți ani. Încurajez Uniunea Europeană să angajeze un dialog și o cooperare cu uh, grupurile de opoziție din Iran și din lumea întreagă pentru a uh, contribui la uh, răsturnarea regimului fundamentalist actual. Este o oportunitate să contribuim la mm, Uh, sprijinirea uh, puterilor democratice din Iran. Mulțumesc, domnule Oiuland. Urmează acum domnul Grobarcic. Mulțumesc, domnule președinte. Iranul este o țară în care violența și încălcările drepturilor omului au devenit un instrument politic și ura este țintită mai ales împotriva creștinilor care au fost uh, persecutați de mult, de mulți ani, și au fost trimiși la închisoare pe piață pentru credința lor. Nu e ușor să fii creștin catolic în Iran. E foarte ușor să-ți pierzi viața în astfel de situație. Uniunea Europeană, care are uh, rădăcinile în creștinătate, este obligată să protejeze și să apere pe acești oameni și de aceea ar trebui să Uh, vorbim foarte clar și să ne exprimăm împotriva situației din Iran. Dreptul uh, la religie, dreptul de a-și practica religie este unul dintre drepturile fundamentale și trebuie să nu tolerăm ce se întâmplă în Iran. De aceea apelez uh, la Comisia Europeană să facă toate eforturile pentru a proteja pe creștinii din Iran. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Grobarcic. Aceștia au fost oratorii în numele grupurilor parlamentare și mai urmează domnul Silvestris. Il sistema giudiziario della Repubblica Islamica dell'Iran. Sistemul judiciar al Iranului are 700 de cetățeni pe care uh, de 300 de ani i-a condamnat uh, și care vor uh, sta în închisori 4.000 de luni este foarte greu de obținut informații, pentru că activiștii, cei care protejează drepturile omului, uh, lucrează foarte greu acolo, iar uh, încălcările drepturilor omului pot fi uh, prezentate cu dificultate. Fluxul de informații este deficitar. Se cunoaște acest lucru. Regimul intensifică presiunea asupra minorităților religioase, mai ales asupra minorităților creștine. Nu știu de ce ne este teamă să spunem acest lucru clar și răspicat în rezoluția noastră. Pentru că acestea sunt niște tendințe ce trebuie combătute. Toți cei care nu sunt șiiți sunt oprimați. Toți ceilalți uh, sunt considerați uh, cetățeni de rang 2 și lipsiți de lege. Catch. Mulțumesc, domnule Silvestri. Să trecem acum la procedura Catch the Eye. Uh, vă rog să dați dovadă de înțelegere. Uh, foarte multă lume s-a înscris la cuvânt, însă nu îi putem lua pe toți, chiar dacă voi extinde uh, procedura Catch DI. În primul rând, domnul Sonic, un minut. Mulțumesc. Deja de mulți ani asistăm la o încălcare a drepturilor de bază în Iran, la discriminări împotriva minorităților religioase, economice, sociale naționale. Uh, se încalcă Carta Drepturilor Omului. Astăzi trebuie să asigurăm respectarea libertăților fundamentale. Iranul este una din țările în care uh, se aplică pedapsa cu moartea. Există chiar persoane care, conform standardelor internaționale, nu au comis infracțiuni grave și care astăzi uh, sunt amenințate de această pedapsă. Avem situația gravă a minorităților kurde și sunite multe persoane au fost arestate uh, fără motiv, comunitatea internațională ar trebui să fie alarmată în fața acestei încălcări a drepturilor din Iran. Trebuie să încurajăm minoritățile să uh, obțină o modificare a Constituției și a codurilor pentru a îmbunătăți situația. Știu că deja de două ori relați, uh, delegația pentru relațiile cu Iran s-a deplasat în această țară și cred că trebuie să menținem contactele. Mulțumesc!

nu în ultimul rând solicităm autorităilor iraniene să renune la pedeapsa capitală i la normele discriminatorii ce vizează minorităile etnice i religioase i consider că o mai mare conlucrare între uniunea europeană i organizaia naiunilor unite este necesară. foarte mult! Mulțumesc, Urmează domnul un minut. Domnule președinte, atunci când am discutat despre uh, minoritățile etnice, trebuie neapărat să uh, discutăm și despre populația iraniană din uh, taberele de refugiați din Irak, unde se regăsesc peste 3.000 de persoane care trăiesc în condiții dezastruoase, fără să beneficieze de condiții umane de sănătate și care sunt mereu amenințați. Facem apele la înaltul reprezentant și la vice și vicepreședinte al Comisiei Europene, doamna Ashton, de a solicita o soluție uh, și încheierea acestei situații îngrozitoare. Mulțumesc, domnule Flasac. Urmează doamna Iestrăievska, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Situația minorităților etnice este deosebit de dificilă în Iran, uh, un lucru legat îndeaproape de lipsa libertății religioase în această țară. Antevorbitorii mei s-au exprimat pe marginea cazurilor de opresiune și de represiune a minorităților religioase, mai ales la adresa creștinilor și nu voi repeta ceea ce s-a spus deja. Dar trebuie să subliniez că uh, Uh, ceea ce um, mă doare foarte mult este să văd aplicarea uh, pedepsei cu moartea împotriva unor persoane care s-au convertit la altă religie. Aceste execuții sunt niște acte brutale care încalcă um, drepturile și libertățile religioase. Sunt execuții care nu ar trebui să aibă loc. Mulțumesc. În încheierea procedurii Catch the Eye, domnul Skinner, un minut. Domnule Skinner, vă rog, cuvântul. Uh, Mulțumesc, președinte. Veronic de keyser avea dreptate când spunea că Iranul nu este o societate monoculturală, deși este evident o republică islamică. Pot spune totuși că, așa cum au spus toți vorbitorii, e foarte periculos să faci parte într-o minoritate etnică sau religioasă în Iran pot susține această moțiune care promovează universalitatea drepturilor omului în Iran și în, um, um, la toate minoritățile etnice și religioase. Știm uh, unele minorități uh, care sunt ușor de identificat. Uh, totuși, mai sunt și alți, alte minorități. Cei care s-au convertit de la o religie la alta se confruntă cu un viitor uh, incert și pot forma un grup mai mare decât alte minorități de care știm deja. Așadar, aș vrea să avem un concept cât mai larg al acestor minorități, eh, ca astfel încât comunitățile creștinilor asirieni și alte comunități să poată fi adăugate și incluse în eh, declarația noastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Skinner. Procedura Catch este încheiată cu aceasta și în încheierea dezbaterii dau cuvântul în numele Comisiei domnului comisar Dali. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, așa cum spuneam, uh, Iranul este un mozaic de uh, culturi, uh, reprezentând aproximativ 40% din uh, populația um, Minoritățile reprezintă aproximativ 40% din uh, populația țării. Avem de-a face cu uh, minorități azere, arabe, curde, baloșe, um, armene, etc. În ciuda garanțiilor constituționale de egalitate, persoanele care aparțin minorităților sunt uh, supuse mm, discriminărilor în practică. Este vorba despre uh, confiscarea uh, terenurilor și a dreptului de, pro de mm, proprietate, li se neagă posibilitatea de a ocupa funcții publice, li se restrâng drepturile și libertățile. Sunt trimiși um, în închisoare, prizonierii politici nu beneficiază de procese corecte și se confruntă și cu riscul pedepsei cu moartea. Foarte des, minoritățile etnice din Iran nu uh, beneficiază de resursele uh, naturale prezente în regiune, cum ar fi apa din uh, provinciile uh, azere, uh, Uniunea Europeană a enunțat aceste mm, preocupări la nivelul Națiunilor Unite și ele sunt incluse în uh, rezoluția uh, privind situația din uh, Iran din noiembrie 2011. Comitetul Comisia Națiunilor Unite privind eliminarea discriminării a subliniat practicile de discriminare care au loc în această țară, iar Uniunea Europeană nu are o abordare selectivă a acestei probleme. Uniunea Europeană acționează în baza pozițiilor sale de principiu și are tot interesul să asigure o protecție a persoanelor care aparțin minorităților în lumea întreagă. Iranul rămâne o, uh, un uh, caz deosebit de îngrijorător. Monitorizăm toate exemplele de reprimare și de discriminare uh, bazate pe gen, um, orientare um, politică, etnie, religie. Suntem uh, îngrijorați să asistăm la acest val de discriminare împotriva uh, persoanelor care aparțin minorităților etnice și religioase. Uh, cerem Iranului să mm, respecte principiul tratamentului egal și al nediscriminării. înaltul reprezentant și Uniunea Europeană au emis declarații privind intoleranța religioasă în Iran și au întreprins demersuri la nivel individual. De exemplu, în iunie 2011, Uniunea Europeană a făcut un demers la Teheran cu privire la uh, sentința cu moarte aplicată împotriva patru cetățeni din minoritatea kurdă. Vicepreședinta Ashton a emis numeroase declarații privind situația precară a minorității uh, Paris. discuția privind uh, minoritățile religioase din Iran a uh, scos la iveală discriminările și responsabilitățile pentru actele de reprimare și uh, mai multe persoane se află acum pe lista Uniunii Europene, lista de vinovați a Uniunii Europene pentru aceste acte. Mulțumesc, domnule comisar Dali. În încheierea dezbaterii au fost înaintate șapte propuneri de rezoluție, dezbaterea este încheiată, iar votul va avea loc imediat.